przewodniczący! Domnul președinte. Witam koleżanki i kolegów. Pro... Bine ați venit, doamnelor și domnilor. Bine ați venit, vă rog să luați loc. Znawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Ședința se reia. Ședința se reia. Ședința care s-a suspendat joi 25 noiembrie. Procesul verbal al ședinței trecute a fost transmis. Dacă nu sunt observații, procesul verbal se adoptă. Am de făcut următoarele comunicări înainte de a trece la ordinea de zi de astăzi. Joia trecută, conferința președinților a luat o decizie de a organiza o dezbatere cu privire la raportul Iendreievska și raportul Trupel mâine la ora 18 cu privire la bugetul pentru anul 2011. Votul a fost propus, introdus pe ordinea de zi de miercuri. Mâine va avea loc dezbaterea cu privire la reuniunea privind climatul COP15. De la, la, la Cancun s-au înregistrat anumite progrese. A existat o delegație importantă a Parlamentului European la Cancun și colegii sunt alături de noi. Împreună cu doamna comisar Hedegaard vom stabili măsura în care suntem mulțumiți de rezultatele acestei conferințe și vom discuta ce trebuie făcut înainte de conferința din Africa de Sud. A treia comunicare Guillermo Farinias fost decernat laureat al premiului Saharov. Din păcate, Guillermo Farinias nu poate să fie alături de noi miercuri. Am făcut un apel personal către președintele Cubei, Fidel Castro, și sperăm că Lady Ashton va lua notă de faptul că Guillermo Farini s-a întâmpinat dificultăți în a ajunge miercuri la Strasburg și că va semnala această problemă în discuțiile viitoare cu Cuba. Dacă domnul Farinia s-ar pleca din Cuba în următoarele ore, a reușit totuși să sosească miercuri aici și sperăm că se va întâmpla așa. Acum 20 de ani, în 1981, pe 20 decembrie, în, în Polonia au fost arestați mii de activiști și au fost ucise aproape 100 de persoane. Îi comemorăm pe cei care și-au dat viața pentru a salva Europa de sub uh, jugul comunist. Pe lângă intervenția domnului Blum în la din noiembrie 2010, având în vedere că domnul Blum nu și-a cerut scuze pentru cuvintele sale, am decis să îi se rețină Uh, alocația deci, pentru șapte zile domnului Blum. Mulțumesc. Teraz ogłoszenia. Podpisanie aktów prawnych przyjętych w trybie zwykłej procedury ustawodawczej. Viitor legat de actele legislative conform procedurii legislative obișnuite, semnarea acestor acte, sunt 10 acte care vor fi semnate conform procedurii legislative obișnuite, conform, conform regulii 74 din regulamentul de procedură de către mine și președintele Consiliului